Okay, dear colleagues, I think we can... Dragi colegi, haideți să ne reluăm lucrările. Am ajuns la punctul 10 de pe ordinea de zi, punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap în conformitate cu observațiile Comisiei UNCRPD. Dau cuvântul doamnei Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să vă spun, în primul rând, că faptul că nu sunt prezenți mulți colegi în sală nu înseamnă că nu este important acest subiect. Adică acest subiect este foarte important pentru persoanele care suferă de un handicap în Uniunea Europeană. Și uh, în ceea ce privește relațiile Uniunii Europene cu alte țări. În acest proiect de aviz uh, am încercat să strâng la un loc uh, chestiuni importante în ceea ce privește modul în care competențele Comisiei noastre și activitatea noastră se leagă de acest uh, subiect al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. Unii dintre, colegii, dintre colegi au înaintat amendamente la acest aviz și eu, în calitate de raportor, salut totdeauna aceste propuneri și vreau să vă spun uh, să le spun colegilor care Vreau să vă spun că doamna Feragut a înaintat amendamente, domnul Buda a înaintat amendamentele, uh, Cristogoros Vastalca de la GUE, Carmen și Javaschi de la ECR și Adam Cosa de la PPE. Și aproape toate din cele 31 de amendamente înaintate îmbogățesc uh, acest document uh, și uh, îl aprofundează. Și uh, acest uh, raport va fi trimis la ocupare unde Helga Stevens se ocupă de acest dosar, deci este o coordonare foarte bună pe marginea sa. Aproape toate amendamentele, cum spuneam, aprofundau și întăreau acest mesaj și le voi studia îndeaproape pe fiecare, însă nu cred că voi întâmpina probleme în a găsi un compromis uh, bun și nu nici vreau să-i spun compromis, ci un rezultat îmbunătățit. Deci mă bucur foarte mult că suntem uh, pe aceeași lungime de undă, există unanimitate, cu toții ne dorim ca drepturile persoanelor cu handicap și ratificarea uh, UNCRPD uh, sunt să fie considerate chestiuni extrem de importante, așa cum sunt. Și uh, vreau să întreb pe colegi dacă doresc uh, să își explice amendamentele sau dacă dorește cineva să ia cuvântul înainte deci de a de a întocmi, de a pune la un lot toate acestea amendamente pentru a avea un proiect de aviz coerent, ar fi acesta un moment potrivit. Da, sigur, dacă doresc membrii să ia cuvântul, să facă observații, comentarii. I do not see nu, uh, nu-i văd pe nimeni care dorește să ia cuvântul, ceea ce înseamnă că nu sunt comentarii în acest moment. Mulțumesc doamnei Hautala pentru prezentare, prezentarea situației acestui dosar la ora actuală. Și asta înseamnă că am încheiat punctul 10 de pe ordinea de zi și și vom continua cu schimbul de păreri cu domnul comisar Hill privind raportarea pe țară la ora patru jumătate. Deci până atunci mai avem o pauză de un sfert de oră. Dear colleagues, may we begin? Haideți să începem, stimați colegi. Avem un uh, schimb de păreri acum cu domnul comisar Hill privind uh, raportarea pe țară. Urez uh, bun venit domnului comisar alături de noi. Comisia Juris se reunește alături de Comisia Econ și Comisia Taxe și la prezidiu sunt prezenți toți cei trei președinți de comisie. Ne-am întâlnit cu toți împreună, fiindcă acest uh, subiect uh, ține de competența jurii, dat fiind că este vorba despre uh, dreptul companiilor Bun venit, uh, domnule comisar. Vreau să urez bun venit și domnului Gualtieri, președintele Econ, și domnului Alan Lamasur, președintele Comisiei Taxe. Bine ați venit! Și fără să mai zăbovesc, uh, dat fiindcă nici domnul comisar nu are prea mult timp la dispoziție, trebuie să, plec, să plece la șase fără un sfert, dau cuvântul domnului Gualtieri pentru prezentare. Mulțumesc, domnule președinte, aș dori să vă mulțumesc că ați organizat acest schimb de păreri cu domnul comisar Hill într-o reuniune comună Econ Taxe Jurii urez și eu bun venit domnului președinte al Comisiei Taxe, Alana Masur, și bineînțeles domnului comisar Hill. Știm că dumneavoastră ați uh, prezentat uh, deja la săptămâna trecută la Strasburg propunerea privind raportarea pe țară la plenară și ați primit uh, reacții pozitive în Parlamentul European. Propunerea reprezintă un uh, mare pas înainte în ceea ce privește sporirea transparenței corporatiste la nivelul fiscalității și uh, joacă un rol foarte important, mai ales în contextul politic actual, după uh, revelațiile și revelațiile Panama Papers. Parlamentul, Comisia Econ au fost vârf de lance în ceea ce privește introducerea raportării pe țară, Uh, mai întâi uh, în ceea ce privește directiva privind uh, cerințele din sectorul cerințele de capital din și directiva privind acționarii, precum și raportul privind o mai bună transparență fiscală și coordonare pentru o raportare pe țară orizontală la nivel transsectorial. Acesta este deci un moment foarte important. Salutăm faptul că această propunere a fost lărgită pentru a solicita companiilor care au filiale în paradisuri fiscale să includă raportare de plină pentru activitățile lor din acele țări și acum uh, așteptăm cu nerăbdare să ne începem activitatea de legiuitor pentru a putea consolida și mai departe această propunere, mai ales în ceea ce privește dezvăluirea și uh, publicarea de informații privind activitățile economice din afara țării și pentru a include un sistem de raportare pe țară care să se aplice în toate jurisdicțiile și care să aplice regulile din sistemul bancar tuturor corporațiilor multinaționale și cu posibilitatea de a lărgi sfera de aplicare a propunerii pentru a o face mai eficientă sporind numărul de companii care sunt acoperite de această directivă, bineînțeles, o să vedem ce se va întâmpla, vom fi implicați îndeaproape în acest proces legislativ și, uh, bineînțeles, Eh, considerăm că ne aflăm eh, într-un moment istoric, ne bucurăm că putem începe activitatea aici, în, în eh, această reuniune comună cu cele trei comisii și mulțumim foarte mult comisiei pentru um, asistența oferită. Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul domnului Alain Lamassur pentru câteva cuvinte de introducere. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc um, că, ați acceptat organizarea acestei audieri și mulțumesc domnului comisar Hill uh, care uh, un comisar nu vine la Parlamentul European decât dacă se poate întâlni cu trei comisii. Între numeroasele știri în ceea ce privește Uniunea Europeană, cele mai multe sunt uh, vești proaste și și noi ne ocupăm acum de o viitoare veste bună în ceea ce privește Uniunea Europeană și uh, mai multe state membre se implică acum într-o luptă pe care o vom câștiga împotriva evaziunii uh, fiscale a mm, marilor corporații. După LuxLeaks, Parlamentul European a creat o comisie temporară specială care a adoptat mai multe recomandări, mai multe recomandări au fost, recomandate, au fost adoptate uh, în plenară și a lucrat strâns cu Econ, care a dus la adoptarea unor recomandări în ceea ce privește uh, la nivelul Uniunii Europene și la nivel mondial. Iar uh, raportarea pe țară făcea parte dintre aceste recomandări care au fost adoptate. Noi am dorit uh, ca informațiile în numele transparenței să fie cât mai vastă, să nu se limiteze la administrațiile fiscale și ne bucurăm foarte mult uh, că lucrurile se mișcă în acest sens la Comisia Europeană. Așa cum a spus și președintele Gualtieri, putem să ne sprijinim pe cei doi ani de experiență a băncilor și instituțiilor financiare. Deci avem acest precedent, precedent. Uh, am avut o audiere la taxe și am vorbit cu băncile și ne-au spus că faptul trebuia să purce cifre la nivelul contabilității Uh, nu le-a dăunat la nivelul concurenței uh, față de băncile din China și din America. Mai mult, am discutat cu peste cu 15 multinaționale, dintre care peste jumătate americane, prin, uh, inclusiv cele mai mari companii din economia digitală. Și le-am întrebat, sunteți gata, uh, sunteți gata să uh, faceți publice informațiile contabile care vă sunt cerute de către administrațiile fiscale în raportarea pe țară. Și majoritatea au spus da. În ceea ce privește uh, telefoanele mobile, în ceea ce privește uh, fabricația acestora, există doi mari fabricanți în lume și este suficient ca unul dintre cei doi să ia inițiativa de a face publice aceste informații, ca celălalt să fie obligat să facă același lucru. Căci altfel riscă să-și Uh, să-i se știrbească reputația de companie serioasă uh, și să fie văzut ca un contribuabil, ca un rău platnic. Iată de ce este această dezbatere este foarte importantă uh, și ne interesează foarte mult părerea Comisiei Europene și concluzia studiului, studiului de impact pe care l-a făcut Comisia în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum aș dori să rog uh, pe domnul Jonathan Hill să își uh, facă prezentarea. Mulțumesc uh, foarte mult și aș dori să mulțumesc, vă mulțumesc pentru această invitație. Mulțumesc că cele trei comisii sau reuniuni e onoare să participe la o astfel de reuniune și cred că pot să trec aș, aș dori să uh, vă spun că vă sunt recunoscător pentru tot ce ați făcut în acest domeniu. Eu am uh, jucat un rol modest, uh, alți colegi ai mei au fost mai uh, eficienți, dar în orice caz aș dori să vă prezint propunerea noastră. Așa cum spunea domnul Gualtieri, uh, Uh, scandalul Panama Papers și revelațiile sale ne-au dat un nou uh, avânt uh, în ceea ce privește dezbaterea cu privire la politica fiscală, dar, după cum știți, raportarea pe țară a intervenit înainte și avem un program mai vast de reformă fiscală pe care, în care am făcut foarte multe progrese Uh, colega mea, cu colega mea Margaret Veșteier, am uh, uh, încercat să ne, uh, reducem subvențiile fiscale sub forma uh, unor um, stimulente fiscale. Domnul Moscovici a, propu- a făcut propuneri foarte îndrăznețe în ceea ce privește schimbul de uh, decizii fiscale între statele membre. Am semnat un acord cu Elveția, Liechtenstein, Andorra, San Marino în domeniul schimbului de informații fiscale și la nivel internațional am cooperat strâns cu OCDE-ul și cu grupul G20 pentru a promova o uh, norme uh, de bună guvernanță în domeniul fiscal. Deci uh, propunerea cu privire la raportarea pe țară, propunerea de săptămâna trecută respectă abordarea generală și sperăm să aducă mai multă transparență și să meargă chiar mai departe astfel va fi uh, nevoie ca firmele multinaționale din lume să uh, publice informațiile uh, cheie în legătură cu uh, impozitele și taxele pe care le plătesc și unde plătesc aceste taxe și impozite. Cred că trebuie să fim foarte clari, noi vom fi prima jurisdicție din lume care va proceda astfel. Știu că unii au contestat uh, această decizie, unii au spus că informațiile fiscale nu ar trebui să fie publicate, ci că ar trebui să facă schimbul obiectului între autoritățile fiscale. Însă lor le spune că o transparență mai mare nu poate decât să construiască încrederea, nu ne poate decât să ne, uh, ajută, să ne ajute să vedem dacă avem uh, legile necesare și dacă mai există viduri sau lacune juridice care trebuie umplute companiile vor fi încurajate să vadă dacă um, acționează în interesul pe termen lung al acționarilor din punctul de vedere al reputației și uh, în calitate de uh, persoană care este pro-mediu uh, de afaceri, cred că e nevoie de o astfel de disciplină și cred că astfel putem crește și construi încrederea în acest mediu de afaceri. De asemenea, cred că ne vom putea axa pe uh, întrebarea cheie, respectiv cum putem asigura condiții egale pentru toată lumea și cum putem să uh, ajutăm uh, IMM-urile europene în această lume a concurenței. Și dacă e să ne gândim la o cifră, se estimează că firmele multinaționale ar putea să plătească uh, cu o treime mai puține taxe decât IMM-urile care operează doar într-o țară cum uh, să fie corect uh, din punctul de vedere al concurenței și cum ar putea fi corectă această atitudine din punct de vedere al echității. Nu se poate ca o companie mici care nu pot să transfere profitul lor sau nu pot uh, să plătească uh, experți care să-i ajute să facă optimizare fiscală, uh, să uh, se află într-o poziție defavorizată față de firmele multinaționale. Dacă o companie uh, plătește mai puține impozite, înseamnă că alte companii trebuie să plătească mai mult și asta înseamnă că uh, IMM-urile și firmele mici plătesc pentru multinaționale. După cum am spus, eu sunt pro-concurență, sunt pentru afaceri, dar concurența pe care mi-o doresc eu e o concurență, concurență în ceea ce privește serviciile, concurență uh, în ce privește prețurile, concurență pentru calitate, pentru inovare uh, și nu concurență în ceea ce privește uh, creativitatea consilierilor fiscali. Dacă obiectivul nostru a fost să obținem mai multă transparență, Uh, prin propunerea noastră, noi am încercat uh, să respectăm o serie de principii. Ne-am dorit, de exemplu, ca propunerea să respecte uh, activitatea internațională desfășurată la nivelul uh, OCD și sprijinită de G20. Ne doream să beneficiem de reformele care au fost înfoptuite deja de colegul meu Pierre Moscovici Uh, ne doream ca toate multinaționalele din Europa să fie incluse și nu doar multinaționalele europene și ne doream și să avem acțiuni proporționate astfel încât să nu subminăm poziția uh, afacerilor europene, mediului de afaceri europene față de concurența mondială. Nu vrem nici să împovărăm uh, IMM-urile din Europa, care activează doar într-o țară de obicei. Deci, uh, acum ca să vă prezint propunerea noastră, pe viitor, marile multinaționale, cu venituri de mai bine de 750 de miliarde de euro, trebuie să publice rezultate sau informații în domenii cheie. Uh, cam 6.000 de multinaționale europene și neeuropene vor fi vizate și uh, mergem chiar mai departe decât propunerea anterioară care viza doar companiile europene. Cred că, mm, din perspectiva concurenței, e un aspect important, dar și pentru că mi-aș dori să abordăm problema care um, a dus la această îngrijorare publică. Multinaționalele neeuropene plătesc mai puțin sau chiar deloc impozite în țări în care generează profit. Deci, pe viitor, atunci când vom face raportarea pe țară, Ehm, companiile vor trebui să dezvăluie natura activității, ehm, personalul, ehm, cifra de afaceri, profitul înainte de taxare, de plătirea de taxe, taxele și impozitele pe care le plătesc într-un an și câștigurile acumulate multinaționalele vor trebui să raporteze și uh, numărul de taxe și de impozite pe care îl plătesc în afara Uniunii Europene. Am mai hotărât că dacă se plătesc taxe și impozite în țări uh, care nu respectă legislația uh, internațională cu privire la fiscalitate și buna guvernanță, atunci multinaționalele trebuie să publice aceeași listă de informații detaliate ca și pentru o țară europeană. Uh, aceste informații ne vor permite să avem o imagine mai clară dacă o firmă multinațională care plete, uh, deci plătește impozite în funcție de profite. Deci informația trebuie să fie publicată pe pagina internet timp de 5 ani și oricine uh, e interesat poate să vadă dacă firma respectivă plătește impozite și taxe și dacă se respectă condiții egale pentru toate companiile. Pentru a ne asigura că firmele europene nu sunt dezavantajate, aceste reguli se aplică și uh, sucursalele uh, multinaționalelor care uh, fac afaceri în Europa, și, cât și multinaționalelor mari. Băncile europene vor trebui să respecte și uh, directiva privind cerințele de capital, care necesită și ea raportarea pe țară, deci băncile nu vor fi afectate de această propunere. Schimba schimbare e că mările bănci care uh, se află în afara Uniunii Europene, dar care fac afaceri în Europeană, vor trebui și ele să, uh, fac, să publice uh, un raport pe țară. În pregătirea acestei propuneri am uh, examinat uh, regulile pentru sistemul bancar, pentru industriile extractive. Um, Um, am uh, analizat și directiva privind drepturile acționarilor și am încercat să obținem o, o abordare echilibrată, care să nu submineze concurența, dar care va duce la mai multă transparență în domeniul uh, fiscal. Ni s-a pus o întrebare. De ce nu am cerut uh, cifre dezagregate pentru firmele din afara Uniunii Europene? Răspunsul e că evaluarea de impact arătat că dacă firmele din afara Uniunii Europene nu publică aceste informații, atunci companiile europene vor fi dezavantajate din uh, două motive. În primul rând, uh, concurenții uh, vor avea informații despre afacerile europene pe care firmele europene nu le pot avea și apoi companiile respective vor putea fi, face obiectul unei duble fiscalități de către, de către administrații din afara Europei. Sfera de aplicare vorbeam de companii uh, cu cifra de afaceri peste 750 de milioane de euro, deci noi vizăm toate uh, multinaționalele care reprezintă uh, cam 95% din veniturile corporatiste globale. Aceasta este abordare care a fost validată de către G20 în funcție de planul de acțiune BEPS de la OCDE, Um, e vorba de companii care pot uh, avea politici uh, fiscale agresive, toate companiile uh, care um, au, deci companiile care au făcut obiectul unor um, procese în ceea ce privește mm, ingineria fiscală. Și atunci când am uh, redactat această propunere, am uh, organizat o consultare publică, am uh, ascultat poziția părților interesate, deci sper că am obținut o propunere simplă, proporționată, echilibrată și care ne va permite să creștem responsabilizarea, ne va permite să avem o dezbatere mai informată în legătură cu locul unde companiile plătesc taxe și impozite, va stimula competiția sau concurența um, corectă între țări și între companii, indiferent de dimensiuni. Și acum intenționez Europene să coopereze strâns cu Parlamentul și cu statele membre pentru ca această propunere să uh, fie adoptată cât mai repede cu putință și să poată fi transpusă în fapte. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Acum începem cu întrebări, cu sesiunea de întrebări și de răspunsuri. Din câte am înțeles, uh, Comisia Jurii are prioritate avem, luăm uh, calupuri de patru întrebări, fiecare de două minute, deci în total avem uh, opt minute pentru prima rundă de întrebări, după care vom avea o a doua rundă. Însă aș dori să vă rog, să-i rog pe colegi să mm, economisească timp, deci să-și respecte colegii. Sunt sigur că domnul comisar va supraviețui dacă nu toată lumea vă mulțumește pentru prezență și pentru eforturile depuse. Doamna Regner acum. Mulțumesc uh, pentru prezentare. Domnule comisar, știți că grație Parlamentul, uh, eforturilor Parlamentului European, uh, raporturile Kyle, Dodd, Uh, raportului cu privire la drepturile acționarilor. E pentru prima dată că uh, avem această, acest rezultat de care avem uh, Uh, nevoie. O întrebare în legătură cu plafonul. Ați spus că 750 de milioane, deci este cifra de afaceri. Nu mi se pare un obiectiv uh, foarte uh, ambițios, pentru că uh, vedem ce face OCD-ul. E minunat, dar Uniunea Europeană ar putea să meargă și mai uh, departe. Ați spus că avem directiva privind uh, transparența, de, directiva privind contabilitatea, deci iată, avem exemple în care putem spune că nu trebuie să mergem așa de departe. De, de ce să nu luăm un model? În legea privind companiile avem uh, praguri pentru IMM-uri, pentru uh, companiile medii și uh, pentru companiile mari. Doriți să îi penalizăm doar pe cei mari? Nu, scopul nostru este să nu pedepsim pe nimeni, ci dorim ca companiile să plătească impozite acolo unde fac profit. Mulțumesc, doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, o evaluare succintă și după aceea o întrebare. În ce privește evaluarea, cred că cu propunerea dumneavoastră ați găsit un echilibru foarte bine între transparență și echitate fiscală pe de o parte și pe de altă parte uh, concurența, concurența sau uh, capacitatea întreprinderilor noastre de a fi um, concurente, concurențiale, deci vă felicit. Aș avea și o întrebare. Ați putea să-mi explicați Uh, uh, ce, um, mm, deci uh, sunteți mai ambițioși sau mai puțin ambițioși decât propunerea OCDE și cum se integrează legislația noastră în ceea ce privește dezbaterea de la OCDE, deci dacă se potrivește sau nu. Mulțumesc, domnul Conferati. Grazie, președinte. comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Eu aș dori să vă adresez două întrebări, foarte pe scurt. În primul rând, de ce construcția acestui edificiu, să-i spunem acestei clădiri, duce la o casă mult mai mică decât uh, casa băncilor dacă ținem cont de diferențele de praguri, de informații și de sferă de aplicare, am putea obține o soluție pentru întreprinderi care ar fi mult mai uh, mică decât cea care funcționează în domeniul bancar. Întotdeauna ați spus că uh, ați făcut studii de impact și de fezabilitate care au fost derulate timp de luni de zile și care ar fi uh, trebuit să ducă la o situație adecvată. Dar, din păcate, rezultatul tuturor acestor eforturi e o soluție care nu se potrivește uh, băncilor și mă întreb de ce. În al doilea rând, ați spus că uh, în ce privește pe acționari, uh, această propunere îi avantajează, dar și și noi vrem acest lucru, dar noi, prin votul nostru de la Parlament, ne-am fi dorit o propunere mai ambițioasă și mai profundă, să meargă mai departe în ceea ce privește pe acționari. Acum, în ceea ce privește textul propunerii, da, Uh, e justificat ca acționarii să știe care este politica fiscală a companiilor, dar uh, care uh, va fi directiva care va trebui adoptată? Va trebui să ținem cont de două efecte negative posibile. În primul rând, directiva privind drepturile acționarilor și posibilitatea ca ea să fie subminată. Cred că va fi mult mai ușor pentru noi să folosim uh, directiva privind drepturile uh, acționarilor decât să creăm ceva nou. Doamna Hautala, mulțumesc foarte mult pentru prezența la Comisia Jurii. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați ales uh, să uh, publicați, uh, deci să cereți uh, pu- informații publicate public. E foarte bine, dar aș dori să vă pun uh, o întrebare în legătură cu praguri. În țara mea, în Finlanda, dezbaterea publică și stânjeneala legată de comportamentul uh, uh, companiilor transnaționale a fost uh, foarte aprinsă. Mă gândesc mai ales la companii listate la bursă care uh, lucrează în domeniul serviciilor de sănătate, companii private și care au uh, transferat 100.000 până la 200.000 de, de, de milioane de euro. Apoi, în ceea ce privește uh, publicarea sub formă agregată a informațiilor fiscale, mie mi se pare o propunere absurdă, pentru că, bineînțeles, scandalul Panama a intervenit uh, și acum, uh, iată, noua propunere e mai bună. Articolul 48 G prevede faptul că Comisia prin acte delegate trebuie să adopte o listă a jurisdicțiilor fiscale care pun probleme. Dar pentru mine aici e o problemă. Criteriile sunt foarte vagi și nu există niciun calendar sau un termen limită. Doriți să vă exprimați pe, în acest domeniu? Iată prima rundă de întrebări din partea Comisiei Jurii. Vă rog să răspundeți, domnule comisar. Um, well, thank you for those uh, questions and for the uh, broad... Vă mulțumesc pentru întrebările adresate. Bineînțeles că majoritatea ați întrebat în legătură cu pragurile, așa că vă voi explica această chestiune și de ce există această diferență față de ceea ce se întâmplă în cazul băncilor. Și apoi și în ceea ce privește criteriile pentru lista neagră, actele delegate ce am făcut acolo. În ceea ce privește pragurile, și aici se face o legătură și cu felul în care le-am elaborat la nivel internațional cu OCDE-ul. Întreaga abordare, pentru mine, a fost ghidată de dorința de a încadra și multinaționalele non-europene aici, nu doar pe cele europene. De aici reiese acest uh, sentiment pe care cred că îl împărtășim. Și anume cu toții cunoaștem poveștile ale companiilor neeuropene care păreau să nu plătească impozite deloc sau impozite foarte mici în Europa. Dacă acesta este obiectivul și anume ceva ce să acopere multinaționale europene și din afara Europei, ceea ce cred că ar fi foarte bine, atunci avem următoarele constrângeri în ceea ce privește competitivitatea. Abilitatea sau inabilitatea noastră de a pune în aplicare reguli și sancțiuni la nivel extrateritorial. Nu putem să obligăm companiile americane care acționează în Singapore sau în China sau oriunde altundeva să se alinieze și să respecte acele cerințe pe care am putea să le impunem afacerilor europene. Astfel, am ajuns la aceste date neagregate și de aceea am pus în aplicare abordarea pe care am ales-o. În ceea ce privește pragurile, înțeleg părerile europarlamentarilor de aici și cu siguranță pe parcursul procesului legislativ vom continua să spunem că acest prag trebuie să fie scăzut, Însă ce mi-am dorit eu să fac? Îmi doream să avem un element care să captureze, să capteze toate multinaționalele mari și sunt um, aici um, acoperite 90% dintre veniturile acestor companii. E același prag care i-a fost stabilit și de OCDE și cred că e foarte important, mai ales de pe partea OCDE-ului, ca noi, da, ne dorim să fim ambi- ambițioși, cu această propunere am fost ambițioși, am mers mai departe decât oricine altcineva din lume. Însă pentru a avea un acord internațional și e ceea ce ar trebui să ne dorim, E bine ca, atât cât e posibil, să mergem mână în mână cu alte inițiative. Tot încercăm să stabilim ritmul, să dăm un impuls lucrurilor, însă cred că trebuie să ne asigurăm că există consistență. Și această cifră de 750 de milioane merge mână în mână cu cele existente. În ceea ce privește băncile, o parte din răspuns e că da, e ceva ce am putea să impunem asupra băncilor europene europene, cel asupra celorlalte nu. Și din nou, noi ne dorim o abordare care să conțină toate tipurile de companii și europene și neeuropene. europene și apoi și în ceea ce privește cerințele pentru raportare în cazul băncilor, e bine, acestea sunt impulsionate de dorința de a veni cu răspunsuri la probleme legate de stabilitatea financiară. Însă în această propunere dorim să oferim oamenilor informațiile de care au nevoie, astfel încât să existe o transparență mai mare în ceea ce privește fiscalitatea. Deci, într-un sens, se cere mai mult față de ceea ce se cere în cazul băncilor. Apoi, criteriile, actele delegate acum. Nu există niciun fel de termen limită în legislație. Cred că Pierre Moscovici a spus că obiectivul său ar fi să redacteze această listă într-un interval de șase luni. Consideră că acest proces este unul dinamic. Există acele criterii patru criterii destul de largi, Orice jurisdicție care nu, se, nu, respecta, nu respecta unul sau mai multe criterii, urma să intre într-un dialog cu noi. Și cred că dacă putem înregistra progrese fără să punem pe, pe nimeni pe lista neagră foarte bine, dar dacă nu, aceasta va fi baza acestei liste negre. Însă, din discuțiile mele cu Pierre, știu că își dorește să meargă mai departe cu acest um, element și cu siguranță vă va explica mai multe în acest sens. Vă mulțumim, domnule Hill. Acum trecem la al doilea calup de întrebări din partea membrilor ECON dar nu pot decât să spun că o parte din uh, îndatoririle mele ține în a dialoga cu băncile și da, am auzit multe plângeri din partea băncilor în legătură cu regulile. Nu i-am auzit niciodată spunând că această obligație de raportare pe țară iar pune într-o poziție dezavantajoasă. Din experiență, aș spune că nu se confirmă acest uh, tip de riscuri pe care le-ați identificat. Darius Rozat iar cuvântul. Mulțumesc, bun venit domnule comisar în Parlamentul European. Cu toții dorim să luptăm împotriva evaziunii fiscale, evitării plății impozitelor. De aceea eu salut această propunere a Comisiei. În ultimele luni am tot văzut eforturile care s-au făcut, le-am apreciat, au existat mai multe acte legislative importante care au ajuns în Parlament și astăzi iată că discutăm o altă propunere de directivă în ceea ce privește informațiile fiscale pentru anumite tipuri de companii și filiale. Aș dori să îi mulțumesc comisarului pentru eforturile pe care le-a făcut, astfel încât sistemele noastre fiscale să fie mai eficiente și mai transparente. Am o întrebare legată de măsurile prin care ne putem asigura că această directivă este pusă în aplicare așa cum trebuie. Există vreo idee astfel încât să le fie propuse statelor membre anumite recomandări despre cum să pună în aplicare această legislație? vă gândiți la un set uniform de reguli, de recomandări, măsuri, sancțiuni probabil pe care statele membre ar trebui să le pună în aplicare astfel încât să aibă o abordare similară față de companii, astfel încât să evite un arbitraj în reglementare, să aibă aceeași abordare în ceea ce privește punerea în aplicare față de companii. Și o altă întrebare legată de acest faimos prag. Înțeleg foarte bine argumentul adus și anume că ar trebui probabil să nu fim mult prea ambițioși, să impunem un prag mult sub standardul OCDE, pentru că nu ne dorim ca companiile noastre să fie dezavantajate în ceea ce privește competiția. Însă, există un risc. Dacă avem un standard mai mic, atunci, statele, atunci companiile europene poate ar fi tentate să se îndrepte spre alte jurisdicții jurisdicție, astfel încât să poată să beneficieze de un prag mai înalt, pentru că în alte jurisdicții nu ar fi acoperită. Mulțumim! Domnul Cofet, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, că vă aflați astăzi alături de noi. În primul rând, cred că e foarte important să existe un uh, plan egal pentru companiile europene Știm ce se întâmplă cu IMM-urile și afectarea lor distruge mult uh, economia europeană, pentru că sunt, uh, sunt uh, elementul cel mai important din economia noastră. Însă, ce ne-ați explicat dumneavoastră? De ce nu există această raportare pentru fiecare țară din lume? Ne-ați explicat, ne explicat acest fapt. Însă, prin propunerea Comisiei, e posibil să se ceară această raportare pe țară uh, și uh, pentru paradisurile fiscale e posibil să existe o asemenea cerință pentru, dacă există pentru un număr de țări, atunci de ce nu e posibil să existe aceeași cerință pentru toate statele din afara Uniunii Europene? Mie mi s-ar părea un pas logic. Și apoi, acum în termeni mai practici, lista jurisdicțiilor non-cooperante. Ce ați face cu această listă? Cum vă puteți asigura în termeni practici că lista va exista înainte de cerințele pentru multinaționale? Oare nu ar fi mai bine ca alte țări, alte jurisdicții să fie puse pe listă până când vor demonstra că sunt cooperat, că vor să coopereze și îndeplinesc toate criteriile pentru a coopera? Aș dori să înțeleg ce face în acest sens Comisia acum. Vă mulțumim, Morten Messer, și mi tare cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, că ați venit astăzi aici. Am văzut prezentarea dumneavoastră pentru propunerea de noi reguli în ceea ce privește transparența pentru multinaționalele în Europa. Faceți o legătură clară între publicarea Panama Papers și hotărârea Comisiei de a se asigura că taxele sunt plătite acolo unde se generează profit. De aceea, propunerea cred că face un mare pas înainte prin faptul că le cere multinaționalelor să publice informații cheie. Cu toate acestea, din câte știu eu, Panama Papers nu implică multinaționale și felul în care se comportă ele în ceea ce privește fiscalitatea. E vorba de posibili cazuri de corupție, corupție clară făcută de uh, oameni foarte bogați uh, din toată lumea, care încearcă să-și ascundă averile. De aceea aș dori să vă întreb următoarele. Cum credeți că trebuie să arate aceste reguli în ceea ce privește publicarea informațiilor multinaționale din Europa? Cum vor funcționa acestea astfel încât să fie abordate și aceste cazuri de infracțiuni care s-au fost um, dezvăluite acum prin Panama Papers? Eu nu vă legătura. Mulțumesc, Fabio de Masi are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule Hill, vă mulțumesc că vă aflați astăzi aici. Și eu aș dori să repet una din întrebările puse de, coleg, de un coleg de-al meu. Nici eu nu pot să înțeleg ce facem, cerem, avem această cerință, o cerință de reportare și pentru țări care, stau, care sunt pe o listă neagră. Și de aceea aș dori să știu de la dumneavoastră dacă există vreun fel de uh, indicații juridice, astfel încât Comisia să spună că nu pot să existe asemenea cerințe. Eu vă doresc mult noroc în legătură cu această listă neagră. Știm cât de greu a fost și în trecut. În cadrul OCD exista o asemenea listă neagră în anul 2009. După câteva zile această listă a fost goală pentru că țări ca Panama spuneau de ce nu se află și SUA pe, acea, pe aceeași listă. A existat și în Portugalia o listă neagră în care apărau multe țări, în Germania nicio țară. Așa că vă urez mult noroc în legătură cu ea. Există cazuri foarte clare în ceea ce privește multinaționalele. Suntem destul de puternici în Uniunea Europeană, astfel încât să le spunem că trebuie să să publice asemenea informații. Unchiul meu e fabricant de pantofi în Italia și are toate aceste informații pe care mi le poate arăta dacă ele cer. Apoi s-a vorbit de acest prag care este prea înalt, s-a vorbit de cele 40 de milioane de euro propuse în directivă, mi se pare o sumă bună și în final aș dori să vă mai spun și că eu cred că în propunerea BEPS OCD față de ea noi ar trebui să fim mai ambițioși în ceea ce privește raportarea. Pentru că doar așa vom putea să ajungem la concluziile de care avem nevoie și publicul așteaptă asta de la noi. Și nu se poate la Comisia tot timpul să intre în acțiune după ce există presiune publică. Așa că trebuie să acționăm înainte și nu după aceea să ne tot plângem. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hill. Sunt de acord cu ultimul punct, cu faptul că trebuie să acționăm și să nu ne tot plângem, da, e adevărat. Să răspund la câteva dintre punctele ridicate. Nu, vom re- nu voi repeta argumentele pe care le-am spus deja, însă sunt de acord cu punctul în ceea ce privește urgența și faptul că trebuie să acționăm. În ceea ce privește întrebarea legată de jurisdicțiile fiscale care nu au guvernanță bună, paradisurile fiscale, de ce să existe o listă neagră pentru ele și nu pentru toți? De ce e imposibil să găsim o abordare prin care să ne așteptăm ca multinaționalele să publice informații în asemenea paradisuri fiscale și nu în restul lumii? Cred că răspunsul la această întrebare e prin evaluarea impactului pe care am făcut-o și dovezile pe care le avem de acolo, ne arată următoarele. Există un pericol legat de competitivitate în ceea ce privește publicarea unui anumit tip de informații în toate statele terțe. De exemplu, un competitor ar putea să vadă cum arată afacerile europene, dacă strâng bani ca să investească în cercetare, inovare, în personal, dacă se gândesc să cumpere o altă afacere și așa mai departe. Și atunci astfel de jurisdicții fiscale ar avea mai multe informații, poate unele companii ar fi dublu taxate. În ceea ce privește întrebarea legată de lista neagră pentru paradisuri fiscale, cred că e mult mai greu să spunem cum ar arăta lucrurile, de ce o multinațională și-ar strânge banii într-un paradis fiscal, într-un scop de competitivitate, ați putea spune că sunt acolo în scopuri fiscale, dar apoi și în legătură cu informațiile care ar putea fi diseminate. Inform Informațiile acestea nu sunt aceleași informații care ar putea să ofere un avantaj competitiv unei alte companii. Există motive practice, cred, pentru care are sens să facem o diferență între elemente generale legate de statele terțe unde noi nu putem să impunem niciun fel de cerințe pentru disemnarea de informații și o listă neagră cu paradisurile fiscale. Și cred că ceea ce ne-au arătat Panama Papers a fost că suntem îndreptățiți să punem întrebări în legătură cu ce se întâmplă acolo. Și cred că astfel pot să ajung la întrebarea domnului Messerschmidt în ceea ce privește legătura între această propunere în ceea ce privește mediul de afaceri, multinaționalele și ceea ce spunea dumnealui că ceea ce părea să ne arate Panama Papers era că are, au mai mult de a face cu anumiți indivizi și comportamentul lor. Răspunsul la acestea e, cum spuneam și la început, munca pe care am făcut-o noi în ceea ce privește raportarea pe țară, s-a făcut cu mult înainte de descoperirile făcute sub Panama Papers. E ceva ce noi aveam deja în lucru și mulți dintre dumneavoastră v-ați fi dorit să lucrăm mai repede. E ceva ce durează deja de multă vreme. Cred că diferența pe care au făcut-o dezvăluirile Panama Papers a fost tocmai că au adus în centrul discuției aceste jurisdicții care nu se aliniază bunei guvernanțe fiscale. Ne-au făcut să revizuim această chestiune și să ne gândim să încercăm să dezvoltăm o listă neagră și să extindem obliga- obligațiile de raportare pe acolo nu a fost proiectată pentru a da un răspuns la toate chestiunile care revin din Panama Papers. E ceva ce se întâmpla deja înainte, însă cred că Panama Papers au adăugat o nouă dimensiune și sunt convins că uh, Va urma alt, vor urma alte munci făcute de Pierre Moscovici și de alte foruri, inter, foruri internaționale, astfel încât să se vină cu un răspuns la tot ce s-a descoperit prin intermediul Panama Papers. Vom avea această listă la timp. Răspunsul meu cel mai bun la această întrebare e că vă pot asigura de faptul că Pierre Moscovici e foarte nerăbdător să meargă mai departe cu această listă. Nu va dori să piardă timpul. Cred că e mult mai bine să continuăm cu abordarea pe care ne-am propus-o, să analizăm toate jurisdicțiile, să punem în aplicare criteriile, să muncim cu ele unde e nevoie de ele și nu să începem să punem pe toată lumea pe listă și să ajungem la o situație conflictuală. Însă cred că obiectivul e același și anume să îi identificăm pe aceea pe care trebuie să acționăm. În ceea ce privește sancțiunile și punerea în aplicare, Sancțiunile cred că apar în directiva privind contabilitatea. Responsabilitatea se află la latitudinea statelor membre. Ele trebuie să pună în aplicare directiva, măsurile, sancțiunile trebuie să fie proporționate. Deci statele membre sunt cele care trebuie să stabilească sancțiunile. Însă, da, se poate spune că vor exista diferențe, însă cred că nu trebuie să uităm și următoarele. Această publicare e cea importantă, astfel încât să existe transparența. Opinia publică, controlul public sunt importante. Eu cred că impactul asupra mediului de afaceri, în ceea ce îi privește pe consumatori, pe acționari, ei cred că acest impact va fi mult mai mare decât o simplă sancțiune asupra unei companii. Pentru că investitorii, consumatorii, dacă se feresc de o companie, atunci, într-adevăr, efectele sunt majore. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la următoarea rundă de întrebări. Domnul, domnul Cavada începe a doua rundă de întrebări. Mulțumesc, domnule președinte, o să fiu succint. Domnule comisar, problema cu microfonul. O chestiune de tehnică și una mai degrabă politică dat fiind că trebuie să gestionăm economiile, fiscalitatea economiilor. Chestiunea, ă, întrebarea tehnică este cum ă, ă, se va califica baza fiscală a întreprinderilor care își derulează activitățile în Europa. Ne vom baza pe cifra de afaceri, ne vom baza pe profitul net sau vom face fiscalitatea înainte de consolidarea profitului net într-un holding? Este important acest lucru fiindcă, bineînțeles, eh, ceea ce reflectă cel mai bine activitatea economică care ar trebui să fie impozitabilă eh, este cifra de afaceri. Și de-a doua întrebare, domnule comisar, eh, este simplă. Am înțeles eu bine când ați spus că principiul acestei directive se va bizui pe o noțiune simplă, și anume că, tot, că orice activitate pe un teritoriu trebuie să fie impozitată indiferent despre eh, ce companie este vorba, companie europeană, filială eh, a unei companii europene sau companie de afara Uniunii Europene care câștigă bani pe teritoriul european. Deci af- afirmați principiul teritorialității fiscale, dacă câștig bani pe un teritoriu, acolo plătesc și impozitele. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Domnul Aniev. Mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar, uh, pentru prezență și pentru propunerea foarte interesantă pe care, cu care sunt de acord. Sunt de acord cu mai multă transparență în domeniul uh, fiscalității companiilor și sper că astfel vom descoperi unele lacune și incompatibilități între sistemele din statele membre nu aveam, nevo- nu aveam nevoie de scandalul Panama Papers pentru a lua măsuri la nivel european. În 2013, deja, președintele Comisiei de atunci a anunțat că Europa pierde un trilion de euro în urma fraudei și evaziunii fiscale și probabil uh, cifrele nu s-au schimbat de atunci și bugetele naționale au de suferit. Iată mm, care este întrebarea mea. Dacă în timpul acestei raportări pe țară. Descoperim o companie, filialele sale, care își exercitează activi- își exercită, pardon, activitatea pe teritoriul european și nu respectă regulile, care vor fi sancțiunile? Cum va fi penalizată, sancționată această companie? Mulțumesc, doamna Rozier. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Această propunere reprezintă un pas în direcția cea bună, dar uh, mai avem cale lungă de bătut. Și uh, vreau să abordez câteva subiecte. În primul rând, plafonul despre care s-a vorbit, uh, nu înțeleg dacă obiectivul este de a pune bazele unei concurențe, concurențe loiale între multinaționale și companii, companiile naționale, ar trebui să se vizeze cât mai multe multinaționale și uh, un pla, plafon mai jos ar fi justificat, fiindcă ar fi afectate câte mai multe multinaționale. Apoi, informațiile care trebuie furnizate de întreprinderi. Parlamentul a dorit întotdeauna să se ofere informații privind subvențiile, activele, filialele și așa mai departe. Aceasta să fie publicată de trei multinaționale. Întrebarea este de ce v-ați limitat la uh, o gamă de informații atât de restrânse. Al treilea rând, uh, s-a vorbit și despre asta, este vorba despre uh, informațiile strânse în afara Uniunii Europene. Am înțeles eu bine, înseamnă că nu se poate impune publicarea uh, asupra uh, tuturor țărilor din afara Uniunii Europene pentru a putea uh, atinge multinaționalele care nu sunt stabilite în Uniunea Europeană, de ce nu s-ar putea impune atunci această obligație pentru anumite țări? Dacă se poate face pentru unele țări, atunci ar trebui să facă acest lucru, același lucru pentru toate țările. Noi am preferat acest lucru, bineînțeles, pentru a avea um, cât mai multă transparență. Deci, noi așteptam mai multe de la comisie privind toate aceste aspecte și mai mult ar însemna că sunteți pe aceeași lungime de undă cu Parlamentul European, care a propus lucruri și mai ambițioase în ceea ce privește directiva privind drepturile acționarilor, ceea ce um, are avantajul de a fi de a intra în vigoare mai devreme, ceea ce înseamnă un calendar mai ambițios și uh, vă invităm să preluați această bază decât să, să Uh, demarați un proces legislativ care va dura mai mult pe o uh, bază mai slabă. Domnul uh, Mario Pintu, vă rog foarte succint. Mulțumesc, domnule comisar. Um, scandalul recent Panama Papers a arătat care este dimensiunea acestei pierderi de bani în, în, în mod clandestin, Uh, la nivel fiscal, iar către paradisuri fiscale. Iar întrebarea este simplă, este întrebarea legătorilor mei. Ce va face Uniunea Europeană, ce vrea să facă sau ce face Uniunea Europeană pentru a pune capăt aceste situații și pentru a schimba starea această situație? De ce se mențin offshore în momentul în care acestea au devenit instrumente juridice sau politice pentru uh, în scopuri ilicite? Și a doua întrebare, tot foarte pe scurt. Uh, um, cele mai mari 20 de companii din țara mea, dintre care unele au activități numai în Portugalia și au transferat sediul în alte țări din Uniunea Europeană. Luxemburg, Olanda, Austria, mai ales Luxemburg și Olanda. Vreau să vă întreb dacă uh, concurența este bună pe piața liberă, dacă aceasta este înlocuită de concurența între state, uh, Eh, asta la nivel fiscal. În momentul în care se, se dorește bucata cea mai mare de impozitare. Ce fel de solidaritate este asta în Uniunea Europeană, vă întreb eu, la nivelul statelor membre? Mulțumesc. Mai întâi, o chestiune de ordin general fost întrebat de mai multe ori de ce am așteptat scandalul uh, Panama Papers pentru a face ceva. Și așa cum am spus, nu am așteptat. Această propunere cred că se încadrează într-un pachet mai amplu de măsuri. Noi am fost uh, vârf de lance, cred, alături de uh, Margaret Vește și Pierre Moscovici, iar această propunere este în prefacere de mult timp și vă spun încă o dată că înțeleg foarte bine pe cei care spun, pe cei care spun că ar trebui să fim mai ambițioși și ne întreabă ce se va întâmpla de acum încolo. Eu cred că uh, acest, uh, această propunere este mai ambițioasă decât cele anterioare, fiindcă mergem mai departe decât uh, companiile europene. Și este important, acest lucru este important din motive de concurență. Și este important și să se transmită mesajul că vrem uh, ca, uh, ca acest sistem să se aplice și în afara Uniunii Europene. Dacă am avea o propunere care nu ar include una dintre companiile pe care le considerați și dumneavoastră corporații care fac tot ce le sunt putință pentru a plăti mai puține impozite, atunci n-ar, dacă am avea o propunere care nu le-ar include pe ele, care n-ar putea să le include și pe ele, nu n-ar, n-ar fi înțeleasă dacă n-ar fi incluse și companiile din afara Uniunii Europene, ceea ce ne duce la alte aspecte în ceea ce privește modul în care am pus la punct această propunere care s-ar putea să uh, frustreze pe unii, dar cred că uh, scopul de a se aplica tuturor uh, multinaționalilor, uh, nu numai celor europene, a fost uh, foarte important. În ceea ce privește întrebări mai specifice și vă putem oferi detalii tehnice ulterior în ceea ce privește baza fiscală și așa mai departe. Această propunere nu definește baza fiscală. Vorba de baza fiscală folosită în statele membre, E vorba de taxele și impozite în locul unde se desfășoară activitatea companiei, dar sunt gata să stăm de vorbă mai pe larg uh, privind detalii tehnice sau prin intermediul personalului meu. Întrebarea care s-a adresat uh, de ce nu se intră mai multe țări aici, am mai spus asta, de ce nu mai multe informații, da, am uh, întocmit uh, un subgrup uh, al informațiilor care, în conformitate cu propunerea OCDE, vor fi partajate la nivelul autorităților fiscale și uh, cred că asta oferă publicului și ziariștilor de investigații foarte multe informații care le-ar permite oamenilor să pună întrebări și să revină la această chestiune dacă, și anume dacă companiile plătesc impozite în țara unde își desfășoară activitatea și unde fac profit și uh, dacă am avea o listă bine țintită de informații, uneori informațiile mai, uh, mai puțin țintite uh, permit găsirea unor elemente importante mai mult decât o gamă largă de informații mai țintite și mai de, bine de, de, determinate. Apoi sancțiunile. Uh, statele membre sunt cele care stabilesc san, sancțiunile. Nu se specifică, nu se dau cifre. Uh, se spune că trebuie ca aceste sancțiuni să fie proporționale, eficiente și cu rol de descurajare. Și așa cum am spus și mai devreme, cred că uh, publicarea <laughs> este informațiilor și, numele, și dacă se publică numele companiei, atunci asta este cea mai mare sancțiune. Dacă companiile nu, sunt, nu doresc să se explice în mod public, atunci acest lucru dovedește ceva și s-ar putea ca această sancțiune să fie cea mai eficientă. Mulțumesc foarte mult! Să trecem acum la Econ. Sven Gingold are cuvântul. Mulțumesc. Bun venit, domnule comisar. Și se înseamnă Verschlimmbesserung în germană. Să-i spunem uh, un fel de cosmetizare a realității. Să se îmbunătățește ceva, dar se fac lucrurile mai rele. Și asta este o descriere foarte bună a ceea ce ați propus dumneavoastră. Ca răspuns la um, Panama Papers fiindcă unele paradisuri fiscale de pe lista uh, neagră, uh, iată, trebuie să acolo trebuie să existe raportare și în uh, Uniunea Europeană pentru a se evita unele presupuse dezavantaje. Dacă aplicăm standarde de raportare peste tot în lume, dar pentru a evita situația în care companiile trebuie să raporteze ceea ce fac în afara Uniunii Europene, Dumneavoastră, prin propunerea dumneavoastră, faceți rău Europei la, în termen de investiții, fiindcă o companie, să zicem, care operează la nivel mondial, va ști acum dacă, că dacă investește în Europa, trebuie să uh, raporteze profiturile și dacă investesc în afara Uniunii Europene, nu trebuie să mai raporteze aceste profituri. Ei bine, cred că asta este o soluție proastă. Singura soluție convingătoare ar fi ca dumneavoastră, uh, ca, ca de la un uh, de la, o dime- la pentru anumite companii mari să se raporteze uh, general. Nici o companie nu va nu va opri vânzările în Europa, fiindcă trebuie să raporteze. Dar raportarea pe țară în Europa este acest uh, cosmetizare a realității și o înrăutățire a situației, de fapt. Și uh, aș vrea să reveniți la concurența egală între statele membre uh, pentru ca situația să fie la fel pentru toată lumea. Iar această listă neagră nu va, nu va funcționa nici ea, fiindcă nici până acum nu a funcționat presiunea politică și multe țări, știu foarte bine că SUA este este locul unde poți să deschizi uh, companii uh, cutie poștală, fără nicio problemă și fiindcă nu sunt reglementate și știu că aveți o părere foarte concretă în ceea ce privește eficiența guvernelor în acest domeniu și mai ales dacă sunteți sceptic în ceea ce privește politica. Transparența pentru toată lumea este, este ceea ce ne dorim. acesta este principiul uh, uh, economiei de piață. Mai degrabă decât uh, presiunea politică unde nimeni nu se va lua de Statele Unite ale Americii. Deci această propunere este un pas în direcția cea bună, dar ar trebui să vă întoarceți la ideea inițială și să terminați cu acest verschlimbessen. Și să vă rog să, dacă puteți să rețineți acest cuvânt uh, în limba germană. Mulțumesc foarte mult. Da, bineînțeles, să, să nu uităm că suntem colegiuitori, deci și noi putem face ceva. Lucrurile sunt în mâinile noastre până la urmă. Propunele. Și ne bucurăm de acest lucru. Marco Zani. Mulțumesc. Și vreau să mulțumesc domnului comisar pentru prezență și cred că această propunere nu este prea curajoasă. Chiar deloc, fiindcă într-un astfel de mom- moment, când se face presiune din partea mass media asupra instituțiilor europene să combată, să lupte împotriva paradisurilor fiscale, eu cred că nu este suficient ce se face. Parlamentul s-a ocupat uh, de mai multe chestiuni referitor la paradisurile fiscale și a făcut-o bine. în ceea ce privește și uh, în ceea ce privește acest aspect, aș vrea să vă întreb un lucru. În ceea ce privește um, cerințele de publicare, abord, abordarea comisiei este una um, treptată pas cu pas, care să nu împovăreze întreprinderile. Dar informații cum ar fi lista filialelor, activitățile filialelor, facturi publice și și plasamentul de active în țări alte țări, în țări care, unde nu își are sediul uh, compania, Uh, e nevoie de toate aceste informații dacă dorim ca raportarea pe țară să fie eficientă. Și aici mă refer la ce a spus colegul uh, Gigold privind uh, raportarea pe țară. Așa cum sunt lucrurile acum, există o îngrijorare în ceea ce privește distorsionarea concurenței, dar nu așa se pune problema. Și, altfel, dacă vrem ca acest sistem să fie eficient, trebuie să fie uh, creat în spiritul uh, care contează concurența neloială, nu este o problemă aici. Abordarea treptată, pas cu pas, uh, considerați că această abordare pe care ne-ați prezentat-o dumneavoastră este mai bună? Sau poate ar trebui să avem o abordare mai îndrăzneață? Doamna Capel, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Noi uh, încercăm uh, să combatem evaziunea fiscală. Uh, sigur că e clar că fiscalitatea trebuie să fie mai transparentă, deci trebuie să știm care sunt profitele care trebuie impozitate, apoi trebuie să ținem cont și de condițiile de concurență, A spus și dumneavoastră, cei mici nu ar trebui să plătească doar ei impozite și apoi Uh, multinaționalele uh, trebuie să plătească impozite și taxe în mod mai transparent. Și aici intervine uh, raportarea pe țară. Este un pas pentru a obține mai multă transparență. Deci companiile multinaționale cu cifra de afaceri mai mare de 750 de milioane de euro ar trebui să raporteze profitele și să plătească impozite în mod clar și transparent. Iată ce conține propunerea dumneavoastră. Ieri, săptămâna trecută, s-a mai discutat discutat despre uh, um, acest scandal Panama uh, și uh, se pare că există uh, oaze fiscale, paradisuri fiscale care nu respectă deloc uh, regulile fiscale și unde se află sedii de companii. Există practe, bune practici, deja Credeți că dacă am fi, exista, uh, dacă am fi avut uh, raportarea pe țară, credeți că uh, am fi putut evita scandalul Panama? Există foarte multe organizații, WWF și alte, care încearcă să oblige companiile multinaționale să um, plătească impozite într-un Uh, documente de la Comisie se spare că uh, Consiliul Ecofin a cerut uh, um, și companiilor bancare să plătească, să plătească impozite. Consilierii bancari folosesc foarte multe informații secrete pentru a face evaziune fiscală. Deci ce aș dori să știu care sunt măsurile pe care doriți să le luați împotriva acestor consilieri. Mulțumesc. Avem uh, procedura Catch domnul Zarba și după aceea Paul. Un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Cu toți suntem de acord că s-au săturat cetățenii. Și misiunea noastră este că le oferim o soluție. Deci, domnule comisar, vă rog să aplicați, să puneți în aplicare aceste propuneri cât mai curând cu putință. Știm cu toții că băncile sunt obligate să facă raportare pe țară și dacă nu fac acest lucru, dacă n-ar face, cum, cetățenii europeni uh, și atunci cetățenii n-ar, n-ar înțelege de ce să nu facă și companiile acest lucru. Iată, încă un motiv uh, ca um, pentru companii raportarea pe țară să fie obligatorie. Ce părere aveți dumneavoastră, domnule comisar? Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Boltan. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă spun că această, lege, această lege este crucială. LuxLeaks și Panama Papers au arătat că transparența este extrem de importantă pentru combaterea fraudei fiscale. Toate, inițiativ, toate inițiativele care se iau, aceasta este cea mai importantă. Și aici putem uh, câștiga pe termen lung, fiindcă uh, fiindcă companiile pot găsi tot felul de trucuri pentru a evita plătirea taxelor, dar acest, această lege ne ajută să punem lumina asupra lucrurilor. Există o, o listă neagră și în ceea ce vește pachetul privind evitarea plătirii impozitelor. Aceeași listă neagră? Și, cu, și încă o întrebare, cum veți obliga țările din afara Uniunii Europene să facă această raportare? Și încă un lucru pe care nu-l, nu înțeleg. Uh, un stat membru poate avea mai mult de o jurisdicție fiscală, și în Olanda, și la dumneavoastră în țară. Dar datele sunt agregate apoi. Ar uh, fi de mare ajutor și lui Cameron dacă dacă datele ar fi lăsate dezagregate pentru jurisdicțiile fiscale. Mulțumesc, domnule comisar Hill, aveți cuvântul. Întrebarea asta care revine, de ce să nu fie lucrurile la fel peste tot și cum ajungem la un teren echitabil? Sunt într totul de acord că într-o lume ideală am avea un sistem care să se aplice la nivel internațional, la nivel mondial, în mod egal și echitabil. Și uh, o parte a progresului care s-a realizat perioadă lungă de timp de către OCD și nu numai, a fost faptul că s-a creat un consens internațional mai mult decât se considera că e posibil chiar la începutul acestui proces. Dar problema practică cu care ne confruntăm este că dacă nu poți să obligi toate țările terțe să, să abordeze lucrurile la fel cum facem noi în Uniunea Europeană, atunci există riscul ca uh, Uh, de a ne confrunta cu aceste chestiuni pe care le-am discutat deja și am văzut deja la început în ceea ce privește raportarea privind măsurile extractive și de cherestea, unde am început lucrurile, SUA a spus că da, o să facă și ei această raportare, dar nu au făcut-o încă. Deci această chestiune de a avea un sistem care să aplică tuturor da, într-adevăr, e de dorit, dar trebuie să, ne, să fim conștienți de limitele existente și din cauza acestor limite am, uh, am uh, a avut până la urmă această abordare echilibrată, după părerea meu, părerea mea. până, până. În ceea ce privește mm, cerințele de publicare, de divulgare, cred că uh, cred că este un aspect important. Înțeleg că unii doresc să se meargă mai departe, dar aplicându-se prin intermediul filialelor și companiilor din afara Uniunii Europene și mergând mai departe decât a mers OCDE-ul și uh, prin existența acestor, uh, acestor cerințe, noi suntem prima jurisdicție și vom fi cât se poate de curând uh, prima jurisdicție care o ia pe această cale. Deci eu cred că este o abordare ambițioasă, dar se pare că unii dintre dumneavoastră nu sunteți de acord cu această Uh, abordare și ați fi dorit uh, lucru și mai ambițios. Apoi, ce măsuri ar putea fi avute în vedere pentru uh, consilieri financiari și pentru bănci? Să există această chestiune că consilierii financiari care, care, care o, sfătuiesc companiile să facă lucruri ilegale, da, există acest lucru. Am început să luăm măsuri, nu pot să vă spun astăzi care, vor, care sunt și care vor fi aceste măsuri, dar pot să vă spun că Comisia se ocupă de acest lucru. Avem uh, un sistem penal european pentru abuzul de piață. Trebuie să vedem cum am putea să uh, ducem lucrurile și mai departe în alte domenii. Sunt de acord cu ce s-a spus cu privire la uh, faptul, uh, cu privire la cerințele de raportare privind băncile, și anume că transparența sporită este un instrument uh, foarte bun care ne dă perspective excelente și sunt de acord că avem nevoie de asta pentru avem nevoie să aplicăm asta la nivel general pentru multinaționale, nu doar pentru industrie extractivă, nu doar pentru bănci, nu doar pentru băncile europene, și pentru băncile din afara Uniunii Europene care își derulează activitatea în Uniunea Europeană. În ceea ce privește ultima chestiune, și anume raportarea la jurisdicțiilor diferite. Asta mm, iese puțin din, din uh, mandatul meu, dar o să-i transmit uh, lui Pierre Moscovici, Moscovici aceste întrebări care se, uh, se ocupă de această chestiune. Eu mă ocup mai, de, mai degrabă de CBCR. Uh, să vedem cum putem duce mai departe această, acest pachet, să existe elemente care se manifestă acum din scandalul Panama Papers pentru state membre anume, am uh, văzut că unele state membre, mai multe state membre au făcut propuneri și sugestii în ceea ce privește priorita- acțiunile prioritare și e clar că acesta nu este decât începutul unei discuții uh, pe care uh, parlamentarii și cetățenii, bineînțeles, vor dori să o continue. I think that I can, uh... Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Îmi permit să vă mulțumesc în numele celor trei comisii. Mulțumim pentru prezență. Am fi putut continua această dezbatere, uh, dar, din păcate, uh, timpul dumneavoastră este limitat, la fel ca și al nostru. Vă mulțumim, domnule comisar, și sperăm să avem ocazia să mai continuăm uh, această dezbatere pe viitor. Mulțumesc!